Burel de la Comisie. Vreau să mulțumesc raportorului pentru faptul că uh, uh, oferă sprijin acestor solicitări. Am două întrebări pe care, uh, la care încerc să dau un răspuns. În primul rând, legat de solicitarea de transfer DEC 9, unde Comisia propune să facă un transfer de 20 de milioane de la creditele pentru salarii uh, pentru a uh, consolida sistemele de IT. Raportorul ne-a întrebat de ce uh, nu am inclus uh, acest proiect în proiectul inițial de buget. Explicația este că aceste nevoi au apărut după uh, adoptarea noii strategii digitale a Comisiei, strategie care a fost adoptată la sfârșitul anului trecut deci, marea parte a acestor nevoi încă nu fusese reidentificate atunci când a fost adoptat proiectul de buget al Comisiei pentru 2019 în primăvara anului trecut. Nu aceasta este 100% istoria, puteți să vă închipuiți că unele din aceste nevoi erau deja cunoscute pentru că ținea și de cerințele noului sistem contabil Uh, sistemul SUMA care a înlocuit sistemul ABAC și noi profităm de această ocazie ca să folosim această rubrică, marja de la rubrica 2, pentru aceste credite. Uh, altfel uh, ar trebui să le acoperim în 2020, dar pentru comisie este un proiect prioritar, deci am fi foarte bucuroși Deci suntem bucuroși că am găsit acești uh, bani. În ceea ce privește DEC 11, uh, întărirea uh, măsurilor de gestionare a crizelor în rubrica 903. Ca să vă dau câteva explicații, majoritatea acestor cereri de transfer țin de un transfer de credite de angajament, însă acest uh, um, transfer despre care a întrebat raportorul este de fapt în legătură cu niște credite de plăți. Uh, principala componentă a acestui transfer nu este destinată finanțării vreunui proiect anume, ci este rezultatul evaluării generale a Comisiei a Nevoilor în credite de plăți pentru întregul an. Deci, totalitatea misiunilor în cadrul PESA uh, Credem că pentru toate acestea ne vor lipsi 16 milioane credite de plăți. De aceea am cerut acest surplus de bani. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Sunt întrebări sau comentarii din sală? Domnul Van Reisen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnul Andresen. Suntem mm, de acord cu excepția votului pentru DEC 15 am dorit să amânăm votul pentru DEC 15. Noi, grupul verzilor, am votat împotrivă. De fapt, au avut loc alegeri în Grecia în urmă cu câteva săptămâni și noul prim-ministru al Greciei a venit cu niște observații foarte pertinente despre drepturile refugiaților uh, de fapt, <laughs> niște observații care au suscitat multe critici pentru că vrea acum să construiască centre de detenție pentru refugiați și noi ne îngrijorăm că o parte din acești bani pentru care noi vom vota, de fapt, vor fi folosiți ca să fie construite aceste centre. Este și motivul pentru care suntem atât de sceptici în legătură cu această propunere. Eu cred că avem nevoie de mai multe informații. Știu că și la Comisia Libe se va discuta astăzi sau mâine și, de fapt, Experții uh, sunt colegii de la Comisia Libe pe aceste chestiuni. Eu cred că ar trebui să așteptăm puțin, să-i ascultăm, dar dacă nu se poate din rațiuni tehnice sau bugetare, grupul nostru va vota împotrivă astăzi. Uh, este singura propunere uh, pentru care noi vrem să votăm împotrivă. Dacă nu se poate amâna votul, pentru celelalte vom vota. Mulțumesc, din păcate nu ne permite calendarul să amânăm votul, întotdeauna timpul este o problemă. Vă propun așadar să votăm de la 6 la 14 în bloc, după care 15 uh, vom vota uh, separat. Sunteți de acord, domnule Howard? Da. Deci putem să începem să votăm. Mai întâi vom face un vot de probă. Toată lumea este de acord? Julia? The vote is open. Has everybody voted? There's a discrepancy of nine. Avem o, o discrepanță între de nouă voturi între ce ar trebui să avem ca și număr și ce am, avem. Deci cine se ascunde? Cine n-a votat? Mai facem un vot de probă. Ok. Then we close this vote. Bine, s-a închis votul. Mai e vreo problemă? intervenție fără microfon din sală, ar probabil să spune că consola nu funcționează. A. Cei care au console care funcționează pot vota? It's not working. Then can, can vote by raise of hands. Okay, then... Uh... Bine, atunci votăm. Uh, atunci, cine poate să voteze electronic sau o facă, cine nu poate, poate să voteze prin ridicarea mâinii. Ok. Um, we put to vote now. Uh... Supun la vot DEC de la 6 la 14 și s-a deschis votul. The vote, the vote is... S-a închis votul. We have 36. Avem 36 de voturi exprimate, dintre care 28 sunt pentru, 3 abțineri și 5 împotrivă. So, So the transfers 6. Deci, aceste transferuri de la 6 la 14 au fost adoptate. Acum redeschidem votul pentru DEC 15. The vote is open now. S-a deschis votul. Everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. și DEC 15 a fost de asemenea adoptat cu 25 de voturi pentru din 36 de voturi exprimate. Așa am încheiat punctul 12 de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 13 și dau cuvântul domnului Fernandes ca să ne facă o prezentare a transferurilor și a modificărilor în ceea ce privește planurile de stabilire. Domnule Fernandes, vă mulțumesc, domnule președinte. Aceste solicitări de transfer și de modificare a bugetului uh, sunt cu un impact neutru, nu e vorba despre bani proaspeți. Aceste cereri de transfer respectă prevederile regulamentului financiar. E vorba despre un transfer de la rubrica 1400, uh, alte categorii de personal de la Curtea de Justiție, 55.000 de euro pentru a finanța angajarea a 5 colaboratori, pentru cel de-al doilea semestru în anul 2019, apoi 11 cereri de transfer bugetare, tot uh, de la Curtea de Conturi, Aici e vorba despre creșterea uh, salariilor și a finanța uh, pensiile. E vorba despre uh, 303 a 19 și rubrica 1000, unde uh, e vorba despre cerere de transfer din cauza amânării Brexitului. Încă o cerere de transfer, tot aferentă curții de conturi, 03C19, ar trebui să consolidăm linia bugetară 1200 pentru a finanța recrutarea uh, programată, uh, recrutările programate de la începutul anului, vorba despre 200.000 de euro. Și apoi rubrica 1406, 50.000 de euro, pentru a acoperi extinderea unui contract cu un agent care trebuie încă nu și-a terminat misiunea de audit. Deci tot la Curtea de Conturi, încă o cerere de transfer tot Curtea de Conturi, 05 T19. Aici trebuie să aprobăm un transfer de 100.000 de euro pentru serviciile de traduceri. E vorba despre noile publicații ale Curții de Conturi, care ar trebui să crească ca număr și astfel și vizibilitatea Curții de Conturi ar fi îmbunătățită. E vorba despre VAB 06T19. Uh, aici încă un transfer în scopuri de formare. Se dorește întărirea liniei 1652, finanțarea um, um, de 30.000 sunt 30 de mii și nu 300 de mii, așa cum apărea în uh, uh, newsletterul comitetului nostru. E vorba despre îmbunătățiri la cantină, uh, scoaterea din uz a recipientelor din plastic și înlocuirea lor cu sticle care pot să fie reutilizate. Curtea de conturi vrea să dovedească că este uh, prietenoasă cu mediul. <laughs> Încă o solicitare, C19, linia 22, costuri de întreținere și curățenie, 70.000 de euro. Aici este vorba despre un contract de uh, servicii de întreținere și curățenie uh, pentru că va fi nevoie de lucrări la uh, sistemul electric. În cere transfer de la Curtea de Conturi uh, VAB 08A19 rubrica 2380 bară 04 10.000 <clears throat> de euro E vorba de modificare, de niște modificări care trebuie finanțate pentru că în uh, blocul K2 vor începe lucrări de renovare și atunci aceste persoane vor trebui mutate într-o altă clădire. Această mutare trebuie finanțată. Apoi, un virament VAB 09A19 ca să consolidăm sub rubrica 2380 bară 02 pentru uniforme și îmbrăcăminte. E vorba despre noi agenți de pază care au fost uh, angajați. O, apoi, VAB 10 C19 e vorba despre un, un virament de 1000 de euro pentru rubrica 1220 încă o cerere de transfer a curții de conturi VAB A19 linia 2720 pentru arhive și documente 25.000 de euro costuri suplimentare cu arhivarea E vorba și despre arhivarea în format electronic. Alt virament VABC 19 pentru a consolida linia 2007, transfer de 38.000 de euro pentru a consolida capacitatea ă, Centrului de Îngrijiri Medicale. Apoi, tot de la Curtea de Conturi, ă, pentru faptul că articolul 53 din regulamentul financiar trebuie transformat în post AST permanent într-un în alte două posturi. Deci, de fapt, sunt două la număr. Un AST 8 permanent și un AST 6 permanent. Deci, două posturi. Deoarece au plecat două alte persoane cu statut de AST, care erau funcționari. atât de la Curtea de Conturi, acum de la Comitetul Regiunilor. Transfer din categoria 214-150.000 de euro pentru renovarea sălilor în uh, clădirile acestora. De asemenea, tot cu Comitetul Regiunilor în planul, în schema lor de personal. Pentru acele locuri de muncă care în temeiul articolului 53 s-ar transforma dintr-un post cu caracter temporar AD6 în unul permanent de AD6 și în, în un uh, și un post AST7 s-ar transforma într-un post permanent AD7. Un alt permanent AST5 s-ar transforma într-un AD5 tot permanent. Aceste transformări erau deja prevăzute de către Comitetul Regiunilor. În cele din urmă, mai avem două transferuri. Autoritatea pentru protecția datelor prevede un transfer de 550.000 de euro care vizează diferite angajări personal necesar pentru a asigura îndeplinirea funcțiilor. Acum încheiem, trecem la schema de personal numărul 2 al ombudsmanului. În temelul articolului 53 din regulamentul financiar se transformă un post permanent AST4 în unul cu caracter temporar AST4. Aici obiectivul este de a reduce numărul de agenți. E vorba de o politică menită să reducă cheltuielile acestui organism. Aici uh, se încadrează personal și de la alte instituții. Eu propun un vot favorabil pentru toate aceste transferuri. Dacă însă aveți îndoieli sau aveți nevoie de clarificări tehnice, după cum vă spuneam, avem aici alături de noi uh, reprezentanții ai Curții de Conturi care se află la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări ați avea. Mulțumesc! Uh, merci, monsieur Fernandez. Vă mulțumesc, domnule Fernandez. Există observații, întrebări? Doamna Gardia Saval. Mulțumesc, domnule președinte. Noi vom vota pentru toate aceste transferuri. Am totuși o solicitare de informație în ceea ce privește transferul prevăzut de Curtea de Conturi pentru serviciul medical. Înțeleg că e menit să îmbunătățească capacitatea acestuia și pentru a îmbunătăți condițiile, se pare că se datorează unei solicitări suplimentare uh, um, pentru atenție și pentru îngrijiri medicale. Aș vrea să știu totuși ce justifică această îngrijire medicală sporită. Po- înțeleg de asemenea că se poate, că poate fi vorba de informații cu caracter confidențial, pentru că e vorba totuși de îngrijiri medicale, dar s-ar putea să fie informație de interes. Oricum, noi vom vota pentru. Doream uh, pur și simplu informații suplimentare dacă aceste informații ne pot fi prezentate acum sau mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mai există alte întrebări, observații? Dacă nu, dau cuvântul doamnei Fuentes pentru a răspunde întrebării doamnei Gardie Samal de la Curtea de Conturi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Serviciile medicale de la Curtea de Conturi trebuie să realizeze o renovare a clădirii, pentru că la ora actuală nu avem decât un cabinet medical cu două săli. Acum avem o listă de agenți temporari, înainte aveam multe posturi disponibile, așa că am putut angaja uh, un personal uh, considerabil. Realizăm de asemenea controle medicale pentru șoferi, lucru care face ca volumul de muncă să crească, nu neapărat pentru că se um, înregistrează mai multe îmbolnăviri decât înainte, ci pur și simplu pentru că există o rotație a personalului mult mai mare decât în trecut. Agenți temporari, stagiari care, stagiari care vin și pleacă, de pildă. Mulțumesc, nu mai există alte întrebări. Bun. După cum a propus domnul Fernandez, văd că nu există obiecții, așa că transferurile solicitate în schemele de personal se consideră ca fiind adoptate. În regulă? Bine. Punctul 15 de pe ordinea mea de zi, um, politica imobiliară din uh, păcate, coordonatorii încă nu s-au decis sau trebuie deocamdată să decidă care va fi membrul care se va ocupa de acele dosare ce țin de patrimoniu imobiliar, așa că va trebui să aveți răbdare cu mine în ce privește prezentarea um, proiectului Serviciului de Acțiune Externă. Acesta prevede să, închirie, să semneze un contract de închiriere pe 10 ani pentru o nouă clădire în Yangon, Myanmar. In, inițiativa inițială a fost inclusă în proiectul trimis de Serviciul de Acțiune Externă în perioada electorală. Clădirea este în una care prezintă probleme de rezistență, de pildă rezistența la cutremur nu este certificată, accesul uh, este unul care lasă de dorit. Noile instalații propuse respectă standardele seismice, sunt mai eficiente, mai sigure, au un consum energetic mai redus. Costul total al noilor clădiri dacă îmi permiteți că la 12 milioane de euro pe 10 ani, care include costurile de uh, funcționare. Bineînțeles, aceste costuri vor fi reduse pentru că există și alte instituții care uh, vor împărți aceste birouri cu Serviciul de Acțiune Externă. Inițial, biroul trebuia să fie împărțit cu printre altele ambasada spaniolă și uh, poloneză și ECO. Cu toate acestea, ieri am fost informați că Polonia nu va participa, iată de ce economiile uh, vor fi sub cele așteptate, totuși se vor ridica la 400 de milioane de euro. The net cost of staying in the... Dacă rămânem în clădirea, în acea clădire ca până acum, costurile s-ar ridica la 9,5 milioane de euro. Da, uitați, uitați ultima parte. Delegația a analizat posibilitatea de a cumpăra o proprietate. Cu toate acestea, din punct de vedere juridic, este imposibil pentru um, acele persoane care nu sunt uh, din țară să achiziționeze o proprietate în Yangon fără a fi asociată unei companii din Myanmar. Vreau să le reamintesc reprezentanților Serviciului de Acțiune Externă cât este de important să furnizeze informații de pline, complete Parlamentului în timp util. Poate uh, pot ruga acum Serviciul de Acțiune Externă să ne ofere o perspectivă de ansamblu asupra situației. Doamna Vasquez, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Sunt absolut de acord cu prezentarea pe care ați uh, făcut-o din ori. Vreau doar să vă atrag atenția asupra principalelor justificări uh, pentru această propunere, după cum și spuneați, uh, îmbunătățirile indispensabile, necesare atât în ce privește siguranța cât și securitatea. Trebuie să vă spun că atunci când delegația noastră a luat în calcul posibilitatea de a își schimba sediul, uh, ne-am gândit, bineînțeles, și la condițiile financiare. Piața imobiliară din Yangon uh, o luasă pe o pantă descendentă, iată de ce. Economiile pe care le-am fi realizat atunci ar fi fost de undeva între 30 până la 40%. Ce s-a întâmplat însă între timp și tabelul pe care îl aveți în fața dumneavoastră arată acest lucru. Um, aprilie anul trecut Contractul actual de închiriere a trebuit să fie prelungit cu un an pentru a ne permite să trecem prin toată această procedură pentru a putea discuta dosarul astăzi. Atunci când contractul a fost reînnoit anul trecut, în aprilie, actualul proprietar a făcut o propunere foarte agresivă, a scăzut prețul cu aproape 30%. Prin urmare, comparația pe care o aveți în fața dumneavoastră arată ca și cum nu ar exista foarte mare diferență costurile ar fi cam aceleași uh, pe o perioadă de 10 ani. Cu toate acestea, chiar dacă nu am ieșit în pierdere, este important să scoatem în evidență că pentru același buget am obține condiții mult mai bune de siguranță și o calitate mult mai bună a clădirii, pentru că, în mod paradoxal, uh, Scăderea prețurilor pe piața imobiliară din Yangon a fost însoțită de o îmbunătățire considerabilă în calitatea clădirilor. Vorbeați de asemenea de posibilitatea de a achiziționa o clădire. E vorba și de um, o șansă politică aici. Știți că în calitate de capital administrativă um, a Myanmarului um, s-a ales orașul Napitau, iar reprezentanțele diplomatice au fost încurajate să-și mute uh, sediile în Napitau. Acest lucru încă nu s-a întâmplat pentru că nu există deocamdată posibilități convingătoare, nicio ambasadă până acum nu și-a mutat sediul la Napitau, dar e foarte probabil că acest lucru să se întâmple în următorii 10 ani, cam așa. Așa că din această perspectivă ne-am gândit că a, achiziționa imobilul nu ar fi în interesul financiar al Uniunii. Cam atât deocamdată. Uh, poate câteva cuvinte referitor la modificarea recentă. Ne cerem scuze că uh, abia ieri v-am trimis un tabel actualizat. Doar ieri, de f- îmi cer scuze, doar luni, vorbitarea se colectează doar vineri, am aflat că Polonia se va retrage din proiect. Din uh, fericire Participarea Poloniei uh, era oricum una limitată, cu doar câteva birouri din uh, două etaje. Ar fi fost vorba de 2,5% din suprafața totală, echivalentul financiar. Iată de ce nu schimbă în mod considerabil uh, situația față de cea pe care o aveți deja în dosarul din fața dumneavoastră. Mulțumesc, observații, comentarii din partea membrilor. Dacă nu, propun atunci să votăm și uh, deschid, declar votul deschis. Has everybody voted? A votat toată lumea? Toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Propunerea a fost adoptată cu 27 de voturi pentru uh, din 36 de voturi exprimate. Mulțumesc! the voting. Am ajuns la finalul sesiunii de vot din această dimineață. Trecem acum la punctul 16 de pe ordinea de zi. E vorba de întâlnirea anuală cu agențiile Uniunii. Bineînțeles, reprezintă un element esențial uh, din uh, procedura bugetară anuală. E vorba aici de DB 2020, de, de proiectul de buget pentru 2020. Cred că oricum pentru mulți membri ar fi de mare utilitate um, să afle mai multe despre funcționarea și scopul agențiilor decentralizate uh, putem, uh, în acest schimb de opinii de astăzi, să abordăm și aspecte de natură mai generală, dincolo de amendamentele din uh, proiectul de buget pentru 2020. Salut reprezentanții agențiilor, doamna Amon de la Centrul European de uh, Control și Prevenire a Bolilor, în capacitatea ei de um, actuală președintă a um, organismului uh, director acestei rețele agențiilor. O salut pe doamna De Bol, însoțită, director Europol, însoțită de domnul Martinu, uh, director adjunct pentru guvernanță și, nu în ultimul rând, domnul Chi sau Gai, spune domnul președinte, uh, director executiv al Agenției um, Uniunii Europene pentru Siguranța în Aviație. De, având în vedere că um, încă nu s-a stabilit un raportor permanent uh, pentru de um, această dată va fi doamna Holmeier care va uh, prezenta uh, proiectul de buget pentru 2020. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în ceea ce privește agențiile descentralizate, acestea preiau sarcini care vizează atât um, competențe executive care au fost extinse în ultimii ani treptat pentru că um, a fost necesară având în vedere sarcinile suplimentare asociate în cadrul agențiilor avem așa numite venituri alocate, resurse alocate, e vorba de venituri care reprezintă um, o sursă considerabilă a veniturilor agențiilor și în acest fel um, solicită o parte considerabilă a um, descărcării de gestiune a Uniunii Europene. Există de asemenea sarcini suplimentare considerabile care sunt cerute de autoritățile publice și care trebuie finanțate de acestea, pentru că, în caz contrar, ar apărea conflicte de interese. Iată de ce salut acum agențiile călduros, aștept colaborarea, aștept cu mare interes colaborarea viitoare și le mulțumesc de buna colaborare de până acum în proiectul de buget pentru 2020. Toate agențiile vor avea um, 1,777 miliarde de euro din suma totală. E vorba de sume rezervate și sume alocate care vor fi folosite din surplusul din 2018. E vorba de 38,6 milioane de euro. Toate cheltuielile agențiilor au crescut cu 9,7% față de bugetul um, din 2019, aproximativ 57 milioane de euro. E vorba de uh, cheltuieli care au survenit în urma poliții, politicii migratorii și în urma cheltuielilor suplimentare înregistrate de Frontex, a cărui mandat a mers până la ultimul mandat și a cărui, uh, și modificarea mandatului căruia va începe cu 2020 față de bugetul din 2019, agențiile vor beneficia în 2020 de un buget suplimentar de aproximativ 107 milioane de euro. EASO are 42 de milioane în plus și EULISA beneficiază de o reducere de 55,6 milioane de euro. Um, eu, sincer, am o atitudine destul de critică pentru că nu o consider uh, o mișcare, sincer, optimă din uh, perspectiva comisiei. De asemenea, vreau să-i spun comisiei că o parte din aceste agenții nu au fost tratate cum trebuie de către comisie și trebuie să mai discutăm uh, despre asta pentru că, de pildă, când vine vorba de Europol, s-au înregistrat uh, derapaje considerabile, mai ales în ceea ce privește agenții, agenții contractuali și de multe ori statele membre nu mai pot beneficia de serviciile necesare. În uh, schema de personal, cheltuielile sunt de uh, numărul total de personal este de 7578 au um, scăzut 25 de s-au alocat în plus 25 uh, de agenți pentru paza de frontieră. La EULISA s-au creat 20 de posturi suplimentare. În total, avem o majorare de 93 de posturi suplimentare care trebuie redistribuite au apărut două noi agenții, printre care Biroul Procurorului European sunt uh, într-o fază deocamdată de testare, are un început destul de modest. Eu sunt destul de precaut aici. Nu știu, sincer, cum poți uh, duce la bun sfârșit, cum poți pune pe picioare un birou uh, al, al Procurorului European cu patru oameni și Agenția Europeană pentru Muncă, care își începe activitatea în acest an. Importante sunt cheltuielile pe termen mediu. Um, în uh, noul CFM pentru 2021-2027, agențiile descentralizate ar trebui să joace un rol prominent. Iată de ce în 2020 aceste agenții ar trebui să beneficieze de un buget totuși rezonabil, însă în continuare există probleme semnificative cu agențiile. Iată de ce proiectul de buget pentru 2020 a fost întotdeauna privit de noi ca un punct de plecare, nu anul 2018. Aș intra în amănunte, în detalii, cu mare plăcere, însă cred că va fi nevoie să discutăm uh, și să intrăm în amănunte cu agențiile, având în vedere că m-am ocupat de dosarele care țin de domeniul securității, am, const- am constatat că există uh, deficiențe considerabile, iar la Europol să reduci personalul cu 35%, sincer, nu știu cum poți ajunge la aceste idei. Nu știu, o decizie pe care Comisia a luat-o împotriva deciziei um, um, Comitetului de Gestiune. Uh, nu știu cum s-a putut lua această decizie pentru că în termeni practici înseamnă um, o capacitate mult diminuată de cooperare cu statele membre. De multe ori e nevoie de aproape trei ani pentru a procesa o solicitare, iar dacă reducem acest personal, acest interval va trece la 5 ani. Nici nu mai are rost să mai plătim acești oameni pentru că uh, solicitările din partea statelor membre nici măcar mai vor putea fi procesate, nici nu mai avem personal de IT în acest sens. Iată de ce trebuie să discutăm uh, în amănunte și personalul prevăzut pentru parchetul european mi se pare sincer derizoriu. Uh, mai ales având în vedere că parchetul european ar trebui să protejeze interesele financiare ale statelor membre. Atunci ar trebui să poată funcționa cumva. E lucru care, sincer, nu uh, pare ca înțeles de la sine, având în vedere actuala schemă de personal. Cred că există um, așadar aceste probleme clare și la alte agenții mai există pe aici pe acolo probleme. Iată de ce mă bucur că agențiile sunt reprezentate astăzi aici. Vom lua cu siguranță contactul cu dumneavoastră uh, Uh, pentru a discuta despre proiectul de buget pentru 2020, având în vedere acum că uh, au mers toate ca pe roate cu constituirea Comisiei pentru Bugete, mai ales că acum avem un nou președinte, Corea, am plăcerea să-i dau cuvântul acum înapoi. Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentanților agențiilor. Având în vedere timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, vreau să insist să vă încadrați în cele șase minute alocate pe vorbitor. Dau cuvântul înainte de toate doamnei Amon. Thank you, uh, dear Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru, pentru alegerea noastră ca președinte al acestei comisii. Stimați membri ai Comisiei pentru Buget, vă urez tuturor un mandat uh, cât se poate de încununat de succes. Eu uh, sunt prezentă în capacitatea mea de președinte a rețelei uh, agențiilor europene. După cum a spus uh, și domnul președinte, aș vrea să vă prezint puțin această rețea, să vă explic ce suntem. Rețeaua are 45 de membri și asta include agenții descentralizate, în mare parte, de asemenea întreprinderi comune, dar și alte foruri precum Institutul uh, European pentru Inovație și Tehnologie. Toate aceste agenții sunt uh, entități juridice separate, create prin legislație secundară și uh, au sarcini specifice, tehnice, uh, științifice sau uh, manageriale pentru a ajuta Uniunea Europeană să implementeze um, politici. Chiar dacă poate fi tentant uh, să fim uh, băgați toți în aceeași oală, trebuie să rețineți că nu suntem um, cu toții la fel. Membrii noștri ar, pot fi grupați în funcție de uh, zone de politici sau de uh, teme uh, Uh, de, în funcție de uh, comisiile uh, specializate ale Parlamentului sau DG-urile Comisiei. De asemenea, um, în funcție de structură, agenții de reglementare care pot adopta reguli obligatorii sau reguli precum biroul privind drepturile proprietății intelectuale sau agenții care oferă avize științifice sau tehnice către comisii sau că, comisie sau către statele membre. Încă un mod de a ne distinge este prin structura de finanțare. Doamna Holmeier a menționat deja acest lucru. Avem câteva, foarte puține agenții care se autofinanțează. Există agenții care se autofinanțează parțial, cum este ASA, și există agenții care sunt parțial cofinanțate de autorități naționale, cum este autoritatea bancară, iar uh, majoritatea dintre noi depind în totalitate de uh, fonduri europene, precum uh, agenții precum EFSA sau ECDC. Aș vrea să vă explic de ce avem această rețea. Uh, în dezbaterile bugetare se aude tot timpul că costăm bani, dar oferim și uh, valoare. Și, uh, resursele noastre trebuie optimizate. Tocmai de aceea am dorit să ne unim forțele în această rețea pentru a putea să ne coordonăm în a reacționa la schimbări de legi care ne privesc. De asemenea, dorim să răspundem la Uh, solicitări de date și informații din partea Uniunilor, instituțiilor Uniunii Europene și, de asemenea, dorim împreună să implementăm acțiunile pe termen lung din foaia de parcurs uh, privind abordarea comună. De asemenea, dorim să evităm uh, suprapuneri. Până la urmă, vă oferim dumneavoastră un punct de contact unic în loc de 45. Agen- uh, valoarea adăugată a agențiilor Cred că cu toții putem da exemple. Eu am să vă dau exemple de la agenția pe care o știu cel mai bine, a mea, a noastră. Uh, noi uh, oferim uh, evaluări de risc pentru diferite boli și, ca o consecință, mai multe state membre au decis să nu mai facă asta ele însele. Deci au, și-au putut realoca aceste resurse către alte sarcini. Deci noi ne facem această treabă pentru ele. De asemenea, sistemul de supraveghere pentru boli infecțioase. Înainte de uh, ECDC erau uh, 20 erau uh, în fiecare stat membru uh, agenții care făceau asta, iar acum uh, am unificat acest uh, sarcină. Suntem situați în 23 de state membre diferite, deci ne confruntăm cu provocări cu care nu se confruntă alte instituții ale Uniunii Europene și am să mă refer numai la o astfel de provocare și anume coeficientul de corecție. Despre ce este vorba? Este vorba de 21 dintre agențiile descentralizate iar acest coeficient duce la o atractivitate redusă a anumitor agenții ca loc de muncă. Asta înseamnă că în anumite agenții, chiar dacă grilele de salarizare sunt aceleași, remunerarea propriu-zisă este cu 30% mai mică decât în Bruxelles. Asta duce și la dezechilibre geografice. Puteți vedea uh, pentru unele dintre agenții exemple. E foarte dificil Uh, pentru agenții să respecte uh, uh, prevederile articolului 27 din regulamentul de procedură care solicită o diversitate cât mai mare geografică a personalului angajat. Incapacitatea de a atrage și a reține candidați calificați este și asta o problemă. Chiar de la, din momentul candidaturilor, ele sunt puține, dar și în momentul în care persoanele sunt angajate, apoi sunt greu de reținut, vor căuta un loc de muncă altundeva. Și până la urmă, asta are un impact asupra eficienței și uh, duce la costuri ridicate. Revizuirea în momentul de față nu este prevăzută o revizuire a coeficientului de, acestui coeficient de corecție până în 2023, ceea ce înseamnă că agențiile trebuie să compenseze prin măsuri sociale și așa mai departe și nici acest lucru nu este foarte eficient. În uh, concluzie, vom continua să cooperăm, să mm, partajăm uh, servicii și să găsim sinergii. Am creat portalul uh, comun pentru achiziții, care a dus la reduceri de 10 milioane de euro din primii ani. Vom continua, deci, cu asta și parte din aceste economii um, se referă și la serviciile de uh, recuperare după dezastre. Ne bucurăm să putem avea acest dialog cu dumneavoastră și doresc să vă amintesc că avem cu toții același obiectiv ca cei care ne finanțează, și anume cetățenii europeni, să obțină o valoare uh, pentru banii pe care ni acordă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna De Bauer! Stimați membri ai Parlamentului European, domnule președinte, doamnă raportor, vă mulțumesc pentru invitația uh, de astăzi de a prezenta Europol și situația sa bugetară. Aș vrea să încep prin a spune câte ceva despre munca importantă a Europol, iar apoi aș dori să vă vorbesc despre solicitarea noastră pentru bugetul pentru 2020. Misiunea Europol este să sprijinim statele membre în a preveni și a combate criminalitatea gravă și organizată în, în toate formele, criminalitatea cibernetică și uh, terorismul. Nu avem măsuri coercitive. Europol a crescut uh, încet încet și a devenit un partener uh, operațional pentru agențiile de aplicare a legii din statele membre. De asemenea, agenția este o autoritate uh, respectată în uh, Domeniul strategic oferă expertiză comisiei, oferă informații în grupurile de lucru și, să nu uităm, uh, oferim informații și Parlamentului European. Pot să mă refer, de exemplu, la evaluarea de amenințare în ceea ce privește situația terorismului în Uniunea Europeană, precum și um, evaluarea amenințărilor din criminalitatea organizată, care stau la baza um, unor politici. Sprijinul operațional pentru autoritățile naționale este obiectivul principal al Europol Oferim instrumente și servicii. Europol este un hub pentru schimbul de informații în domeniul penal, în domeniul uh, combaterii terorismului. Dispunem uh, de o bază de date um, extinsă uh, și foarte sigură. putem pune la dispoziție statelor membre informații, o creăm Uh, analize în domeniul penal și aceste analize pot ajuta statele membre în uh, anchetele uh, lor. Din 2017 suntem implicați în, um, în anchete asupra atacurilor din Paris, Bruxelles, Barcelona și nu numai și facem asta și în cadrul cooperării judiciare. Avem 240 de ofițeri de legătură din Um, aproape 50 de țări. Este un lucru unic în lume și facilitează o cooperare zilnică între parteneri de încredere. Raportul um, criminalistic este foarte important. Trimitem um, experți la fața locului, cum s-a întâmplat în Slovacia sau în Malta, în urma uciderii Dafnei Caruana Galiția sau a lui Ian Cuciac. Uh, Europol este de încredere în statele membre, se solicită serviciile noastre în mod uh, din ce în ce mai des, precum și, uh, și de asemenea schimbul de date cu Europol este foarte, foarte frecvent. 1,1 milioane de mesaje am primit anul trecut la Europol, de patru ori mai mult decât uh, acum câțiva ani. Deci, iată, o investie în Europol este o, invest- o investiție în Europol este o investiție în statele membre. Aș dori să-mi exprim preocuparea pentru proiectul de buget al Comisiei pentru 2020. În decembrie 2018, bordul uh, de um, management a adoptat un buget, uh, un proiect de buget de 174,8 milioane de euro plus 66 de agenți temporari suplimentari. Consiliul nostru de guvernare este reprezentat de statele membre și de Comisia Europeană și au recunoscut că această Uh, creștere era justificată de cererea suplimentară și crescândă de servicii Europol. Însă, proiectul de buget uh, al UE propus de comisie este, pentru 2020 este mult mai scăzut. Reprezintă o lipsă de finanțare de 33,7 milioane și 52 uh, de persoane în personal. Pentru 2020 avem de face cu provocări, pentru că statele membre au nevoie operaționale clare, uh, iar aceste uh, lucruri au fost exprimate de șefi de poliție din întreaga Europa. Ca să vă menționez câteva domenii prioritare, dezvoltarea platformei de decriptare, ce trebuie să fie deținută de forțe publice, lupta împotriva traficului de ființe umane în domeniul luptei împotriva terorismului, uh, eliminarea conținutului terorist online, nevoia de a ne concentra asupra violenței de extremă dreapta, sprijinul pentru statele uh, membre și pentru uh, intervențiile speciale pentru situații de terorism și de luare de ostateci, crearea uh, Centrului European pentru înghețarea fondurilor și recuperarea fondurilor din de pe urma infracțiunilor, lupta împotriva traficului de droguri, crimele de mediu și aș putea continua. Vom avea de luat decizii foarte dificile de luat în viitor dacă nu avem finanțarea necesară. Parlamentul European ne-a sprijinit de-a lungul anilor uh, orientările pentru bugetul 2020 adoptate de Parlamentul European în martie 2019 solicită în mod explicit un Europol mai puternic și subliniază importanța uh, investi- unor investiții robuste la nivelul Uniunii Europene în uh, securitatea internă. De asemenea, investiții în uh, protecția frontierelor, ex- um, finanțarea alocată pentru um, frontierele externe nu a fost uh, adusă la același nivel pentru securitatea internă. Însă, terorismul, criminalitatea cibernetică și nu numai, sunt foarte îngrijorătoare pentru cetățenii europeni. Sunt amenințări complexe care se schimbă, se modifică în mod constant și necesită atenție um, constantă. Puteți fi sigur că orice euro investit în Europol va fi, un invest... va fi o investiție către statele membre și va avea efecte directe către autoritățile de aplicare a legii naționale. Vă mulțumim, doamnă de Bole. Domnul Chi, acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Holmeier, stimați deputați, este o onoare uh, să fiu alături de noastră. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta uh, poziția noastră privind situația bugetară a EASA. Întâi, o descriere a sarcinilor noastre. Nu voi intra în detaliu, însă, în principiu avem patru sarcini principale. În primul rând, să pregătim orice fel de legislație relevantă pentru siguranță și mediu în uh, aviație în Uniunea Europeană. Apoi, certificăm și aprobăm orice fel de produs care zboară în Europa, dar, de asemenea, aprobăm toate organizațiile care oferă servicii uh, că, în străinătate pentru um, linii aeriene europene. De exemplu, un zbor KLM care zboară în Mexic, uh, atunci organizațiile de mentenanță de acolo trebuie să fie certificate de ASA. A treia sarcină este să supraveghem și să sprijinim statele membre în implementarea legislației europene. Și în al patrulea rând, pentru că aviația este internațională, să promovăm Uh, utilizarea standardelor europene la nivel mondial și să cooperăm cu actori la nivel uh, internațional pentru a atinge cel mai, nivel, cel mai înalt nivel de siguranță pentru cetățenii europeni. De asemenea, ne sprijinim industria, sprijinim industria europeană pe piața mondială. Dacă ne uităm la finanțarea pentru EASA, noi uh, suntem oarecum diferiți de colegii noștri în rețeaua de, de agenții prin faptul că între 60 și 70% din bugetul nostru vine de la industrie sub formă de uh, remunerație pentru servicii pe care le uh, efectuăm. Când uh, certificăm o organizație, primim uh, o, un venit pentru asta, um, o taxă. De asemenea, privim, primim subvenții din partea statelor membre, dar uh, primim contribuții din partea unor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dar care sunt membri asociați ai EASA. Și uh, o ultimă parte, Uh, sunt fonduri alocate pentru noi, fonduri uh, dele, um, alocate specific pentru cooperarea internațională și pentru programe de asistență în diferite uh, regiuni ale lumii. Modelul nostru de finanțare este cel al venitului alocat. Deci primele trei surse de finanțare nu pot fi transferate uh, sub nicio formă dintr-o uh, sursă într-alta. Toate aceste surse de finanțare uh, sunt uh, prevăzute cu regulile aferente. În principiu, dacă nu folosim toate, tot, toate fondurile din subvențiile europene, acești bani se întorc la Uniunea Europeană. Dacă cheltuim prea mult din aceste subvenții, trebuie să uh, eliminăm asta din bugetul următor. Pentru uh, Uh, taxe și onorarii, putem crea o rezervă pe care o putem utiliza în alți ani. Deci uh, fiecare uh, sursă este izolată față de celelalte. Acum, care sunt provocările noastre pentru aceste trei surse de venit? Foarte pe scurt. În primul rând, pentru taxe și onorarii, avem o piață mm, care evoluează foarte rapid, iar uh, onorarele noastre sunt fixate prin comitologie odată la 5 ani, ceea ce înseamnă că ajungem într-o situație în care nu neapărat suntem sincronizați cu piața. Iar acest lucru creează un dezavantaj uh, competitiv pentru industria europeană în domeniul inovației. De multe ori am auzit despre companii care ne-au solicitat să începem să lucrăm cu ele și cum nu aveam structura de onorarii care să ne permită acest lucru, ne-au spus că au decis să meargă în Japonia, Corea, Statele Unite. Merită menționat de asemenea din partea noastră că EASA este singura agenție similară din lume, de acest fel din lume care nu este finanțată Uh, prin uh, taxe de aeroport, pe combustibil sau uh, pe pasageri. La nivelul subvențiilor UE, provocarea noastră este că partea noastră de buget din partea Uniunii Europene a fost aceeași în ultimii 5-10 ani. În schimb, rolul nostru, mai ales din septembrie anul trecut, când s-au consolidat sarcinile agenției, deci rolul nostru a crescut. Și asta creează o lipsă de corelație între sarcinile pe care le avem de îndeplinit și fondurile alocate. Și nu în ultimul rând, pentru fondurile alocate specific, lucrăm cu patru DG-uri diferite uh, de la Comisia Europeană și toate au propriile reguli în ceea ce privește instrumentele financiare, iar asta creează o povară administrativă enormă fiecare dintre acestea are reguli specifice, pro, uh, proceduri administrative specifice uh, și sunt toate diferite. Mai există o problemă la nivel conceptual și anume faptul că nu ne putem recupera costurile când executăm uh, programele Comisiei Europene. Și asta ne afectează modul în care ne exercităm activitatea. Pe scurt, aceste trei surse de venit vin fiecare cu propriile provocări, destul de specifice pentru EASA și ne bazăm pe dumneavoastră pentru a ne ajuta să facem față acestor provocări. Vă mulțumesc! Sunt comentarii sau întrebări? Domnul Gaier. Ähm, mulțumesc. Domnule președinte, ați constatat pe bună dreptate că noul uh, raportor permanent pentru agenții nu a fost numit. Eu am avut onoarea să, să fiu acest raportor în ultimul mandat și cunosc uh, provocările bugetare ale agențiilor destul de bine. De când lucrez în această comisie de buget, de fiecare dată am adus argumentul că bugetul european este subfinanțat aproximativ 150 de miliarde de euro uh, în plus, în minus, dar cu acești bani uh, poți face atâta politică, atâtea politici pentru statele membre cât îți permit banii. Și ne dăm seama în pregătirea cadrului financiar multianual că acești bani nu vor fi suficienți dacă sarcinile suplimentare pe care chiar statele membre Uh, însele le-au acordat Uniunii Europene și agențiilor europene nu sunt acompaniate de o disponibilitate de a aloca fonduri suplimentare. Comisia este într-o situație dificilă, nu o invidiez, dar întotdeauna rezolvă situația în detrimentul agențiilor. Dacă nu primește fonduri suplimentare, va, le dă agențiilor mai puțin bani decât au nevoie în mod obiectiv. Vedem situația că agențiile au sarcini suplimentare, primesc unele dintre ele mijloace suplimentare, dar se iau, se iau aceste fonduri de la alte agenții. Deci E, cum se spune în Germania, pătura întotdeauna e prea scurt. Fie ți-e frig la picioare, fie la gât. Deci, și aici, și situația s-a mai uh, înrăutățit la agenții pentru că um, comisia își transferă problema de subfinanțare către agenții. Vedem asta, cum spunea și doamna Holmeier, la agențiile de uh, siguranță și securitate. Uh, da, s-au crescut banii pentru frontiere, dar au scăzut banii la Europol. Uh, și noi, ca politicieni uh, germani, de exemplu, suntem în situația în care ministrul uh, de interne german vine, um, laudă munca Europol și spune faceți ceva mai mult despre asta și noi trebuie să le spunem fraților, mergeți la miniștri de finanțe și explicațiile lor asta. Deci, până la urmă, asta este întrebarea. Cât sunt dispuse să contribuie statele membre Uh, pentru a se duce la bun sfârșit aceste sarcini. Și agențiile au suferit mult în ultimul cadru financiar multianual. Comisia a creat uh, un fel de. Uh, a pus la oaltă personal uh, care ar trebui să fie suficient pentru toate agențiile și um, asta funcționează destul de bine um, până la un anumit punct, însă anumite agenții sunt complet supra-solicitate. Mă tem că s-ar putea găsi o, o structură similară pentru a le da statelor membre Uh, care nu vor să contribuie suplimentar la fonduri uh, pentru uh, a putea să meargă acasă și să se laude cu ceva, um, astfel încât statele membre să spună um, da, le-am dat niște fonduri suplimentare, dar iată, i-am obligat să reducă personalul. Um, în ultimul cadru financiar ultima, multianual s-a redus personalul la nivel european cu 5%, a fost dureros, însă pentru agenții o a doua astfel de uh, acțiune ar fi, uh, le-ar amenința și existența. Și bun, ca să fiu răutăcios, cred că comisia ar trebui să înțeleagă că mm, nu trebuie de fiecare dată ca aceste economii să fie făcute pe spinarea uh, agențiilor. Un model ar putea fi și despre asta, asupra asta am lucrat în ultimii cinci ani, ca finanțarea să se, uh, agențiilor să fie uh, independentă cumva. Uh, Într-adevăr, agențiile trebuie să fie independente, dar într-adevăr există servicii pe care agențiile le-ar putea aduce către industrie care, pentru care să fie remunerate. Există deja acest model, dar mai există potențial și m-aș bucura dacă în acest mandat am putea să facem progrese în acest sens. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc, domnul Andresen. Vă mulțumesc, domnule președinte. De fapt, am două întrebări legate de agenție. Nu e vorba doar despre agențiile pe care le reprezentați dumneavoastră astăzi, ci și despre celelalte agenții. Mai întâi o întrebare legată de Brexit. Știu că două agenții au trebuit să se mute din cauza perspectivei Brexitului. S-au mutat din Londra la Amsterdam și respectiv la Paris, dacă nu mă înșel. Doresc să știu dacă mai există alte probleme cauzate de mutarea acestor agenții de la Londra către Amsterdam și Paris. Eu știu că au existat ă, dificultăți cu personalul de la Agenția Europeană pentru Medicamente ă, am ascultat ce a spus doamna uh, Van der Leyen săptămâna trecută în discursul dumneiei de la plenară apropo de Brexit. Dumneiei a afirmat că Frontex va, își va mări efectivele de la 1000 și ceva de persoane la 10.000. De mult timp se discută despre uh, Crearea acestei paze de frontieră și de coastă nu e ceva complet nou, însă aș vrea să aflu mai multe dacă există, de exemplu, un calendar legat de mărirea efectivelor de la Frontex. Frontex a avut și probleme de gestionare din cauza faptului că uh, se va transforma dintr-o agenție cu mm, o mie și ceva de angajați la 10.000, așa cum își dorește noua președinte a comisiei. Deci vă rog frumos să-mi dați mai multe informații în acest sens. Poate că ar trebui să invităm și agenția Frontex uh, la o întâlnire aici uh, după vacanță, uh, vă rog. Dar dacă puteți deja să-mi dați câteva elemente de răspuns, uh, vă sunt recunoscător. Mulțumesc, domnul Zonca. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Această dezbatere despre agenții este deosebit de interesantă. Suscită mult interes Aceste agenții au fiecare rolul lor, nu au fost create degeaba. Uneori auzim că există probleme financiare sau de lipsă de resurse financiare pentru unele dintre aceste agenții. De unde și întrebarea mea la comisia noastră, poate că ar trebui să ne gândim și la alte agenții Uh, problemele nu vor dispare de pe zi pe alta în Uniunea Europeană și știu că deja se vorbește despre posibilitatea de a crea noi agenții. Revin la întrebări însă. Vă rog să-mi spuneți ce se întâmplă cu uh, uh, Biroul European de Sprijin pentru Azil. Din câte mi-aduc eu bine aminte, nu s-a acordat descărcarea bugetară pentru această uh, agenție. Uh, în luna octombrie urmează viitorul vot pe această temă. Aș dori să-mi spuneți așadar ce s-a întâmplat între timp, dacă mai sunt uh, programate măsuri, deoarece știu că uh, existau probleme cu gestionarea uh, finanțelor și probleme cu transparența folosirii fondurilor la această agenție. Domnul Cus acum are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare, sau mai degrabă câteva întrebări pentru reprezentanții EASA. Rep- reprezentantul acestea. Spuneam mai devreme că ar intra la că la um, echipamentele certificate de zbor ar intra și Boeing, Mă întreb dacă acest avion a fost uh, omologat de EASA și dacă da, ați uh, constatat că s-a produs o pagubă sau că s-a procedat în mod neglijent în procedura de omologare, după cum ați văzut că s-a întâmplat în cazul uh, autorității de omologare americane. Dacă da, există atunci riscul că um, EASA va trebui să plătească indemnizații pe care va trebui apoi să le calculăm la buget? Mulțumesc. Thank you, Madam Mar- Mulțumesc, doamna Marcheș. Obrigada. Vă mulțumesc. Eu aș dori să pun o întrebare care nu se aplică doar agențiilor. De fapt, E o întrebare uh, pe care am preluat-o. E vorba despre coeficienții de ajustare, de corecție. Este o problemă pentru agenții acest coeficient. Și, de fapt, nu doar pentru agenții, ci în general pentru instituțiile europene. Comisia Europeană are reprezentanțe în toate statele membre, la fel și Parlamentul European are măcar uh, birouri de informare în toate statele membre. Deci, de, cred că problema uh, coeficienților de corecție uh, se aplică tuturor instituțiilor europene, nu doar agențiilor. Eu mulțumesc președintei Agenției Europene a Agențiilor pentru că a pus o întrebare în acest sens. Mai mult ca sigur, atunci când vom discuta pe viitor despre noul regulament pentru funcționarii din uh, instituțiile europene, poate că vom putea aborda și acest subiect. Dar, bineînțeles că nu se va aplica doar agențiilor. Thank you very much. Vă mulțumesc. Doamna Keller. Merci euh, beaucoup, monsieur le... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez uh, uh mulțumiri doamnei Holmeier pentru prezentarea domnei ei foarte clară și foarte sintetică. Domnule președinte, poate că ar fi bine dacă uh, aceste prezentări uh, ar putea să fie retrimise, pentru că foarte multe informații erau incluse aici. Aș vrea să evoc mai multe dosare. Eu uh, um, sunt membră la Comisia Libe, deci tot ceea ce ține de azil, de lupta împotriva terorismului, de prevenirea criminalității, mă interesează. În consecință, aș vrea să spun că agențiile Uniunii Europene care sunt active în aceste domenii au misiuni foarte concrete și Mhm. care presupun uh, uh, obligațiuni și uh, um, resurse financiare. Ca și colegul meu, aș vrea să vă pun câteva întrebări despre Frontex. Cum se împacă uh, pe cât se, cum se împacă cele 191 de uh, posturi noi create în 2020 cu ritmul pe care l-a anunțat domnul van der Leyen, și anume că ar trebui să ajungem la un efectiv total de 10.000 de membri paza de coastă și de frontieră până în 2024, ceea ce înseamnă câte 1.500 de persoane de angajat uh, uh, pe an. Nu mi se pare că am pornit-o cu dreptul. Uh, cum justificați această discrepanță? Dacă ne bazăm pe cifrele din cadrul financiar multianual, mai degrabă era vorba despre 700-800 de uh, agenți suplimentari pe an. Încă o întrebare. Mă mir de ce pentru parchetul european se acordă atât de puține resurse uh, Uh, contrar anunțurilor politice foarte puternice și hotărâte făcute de către nivelul politic apropo de numirea unui procuror european general. Încă o întrebare despre Europol. Eu locuiesc la Strasburg. Avem un centru de cooperare polițienească și vamală. Sunt multe asemenea centre în Europa care cooperează îndeaproape cu Europolul și uh, Munca lor este deosebit de utilă în domeniul prevenirii criminalității transfrontaliere, pentru uh, um, pistarea teroriștilor uh, și din păcate am avut nevoie de această experiență în decembrie la Strasburg, confiscarea um, activelor, oricum criminalii sunt mai puternici decât administrațiile naționale deci o cooperare cu Interpol și nu numai mi se pare foarte importantă, de aceea nu înțeleg de ce s-au redus resursele pentru Europol. Vreau să aflu mai multe și despre noua agenție pentru azil. Dumnezeu a anunțat că vor exista noi propuneri, probabil și pentru această agenție. Dragi colegi, pe fond, suntem la Comisia de Bugete, unde trebuie, de adevărat, să reducem cheltuielile, dar trebuie să și însoțim dezvoltarea de noi competențe și deci trebuie să acționăm într-un spirit hotărât, dar realist, pragmatic, uh, pentru că vrem să garantăm securitatea, să luptăm împotriva terorismului, concetățenii noștri așteaptă mult de la noi în această privință. Avem nevoie de o politică bugetară realistă, dar eficientă. Și nu am vorbit despre agenția dumneavoastră, doamnă președinte a rețelei agențiilor, dar vreau să spun că bolile sunt transfrontaliere și nu au nevoie de viză ca să traverseze frontierele, deci pe termen lung este un subiect deosebit de important. Mulțumesc! Merci! Vă mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul? Ok, thank you. <laughs> Thank you for the assistance, very short. Mulțumesc o întrebare succintă. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitatea mea de membră cu dreptul de pline la Comisia de Ocupare, aș vrea să primesc mai multe informații despre Agenția Europeană pentru Ocupare, care își va avea sediul la Bratislava și ca, uh, nu știu încă care vor fi misiunile acestei agenții, când va fi ea operativă și aș vrea să vă mulțumesc în calitatea mea de uh, eurodeputată nou aleasă Uh, mă bucur să primesc informații despre cele 45 de agenții europene. Înțeleg pe deplin uh, problemele finanțării reduse sau insuficiente a acestor agenții, problema cu coeficienții de uh, corecție, așa cum au spus și unii colegi înaintea mea, probabil că vom avea ocazia pe viitor să abordăm acest subiect împreună cu probleme mai generale legate de statutul funcționarilor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, dau cuvântul domnului Urel de la Comisie. Thank you, Chair. Um, I'll be very brief in my intervention, so as to... Am să fiu succint ca să nu folosesc tot timpul uh, de vorbire alocat agențiilor, s-au adresat câteva întrebări despre anumite agenții. Domnul Andresen a vorbit despre mutarea Agenției Europene pentru Medicamente de la Londra la Amsterdam. După niște negocieri uh, anevoioase, s-a ajuns în sfârșit la o înțelegere pentru a subînchiria birourile care înainte erau uh, ocupate de Agenția Europeană pentru Medicamente, s-a găsit un nou chiriaș. Va exista un cost bugetar cauzat de această subînchiriere, însă uh, nu depășește bugetul deja uh, mm, alocat acestei agenții de la începutul anului. Mai mulți membri au pus întrebări despre ritmul recrutărilor uh, de la Frontex ca să se ajungă la această cifră de 10.000, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord la începutul anului apropo de ritmul recrutărilor. Uh, în mod normal ar trebui să se ajungă până în 2027 la această cifră totală de 10.000. <clears throat> După ce am început într-un ritm mai modest anul acesta. Vom continua într-un ritm mai alert în 2020 și până la sfârșitul anului 2020 ar trebui să angajăm 1000 de uh, membri noi pentru um, paza de coastă și de frontieră. Apoi ritmul va trebui, bineînțeles, accelerat până în 2024. Eu personal nu pot să fac niciun fel de comentarii suplimentare astăzi dar sper că uh, totul se va desfășura așa cum se cuvine și vom reveni cu informații la momentul oportun în această comisie. Bineînțeles că consecințele bugetare, nu e nevoie să mai spunem, vor fi uh, cons considerabile în urma acestor recrutări. O altă întrebare apropo de procedura de stabilire a unor noi agenții și faptul că această comisie trebuie să fie consultată, bineînțeles, confirm, așa prevede acordul interinstituțional, mai ales punctul 31 din acest acord, care stipulează uh, consultarea în prealabil a Parlamentului înainte de crearea oricărei noi agenții. În concluzie, pentru că s-au formulat critici atât de agenție cât și de raportorul general în ceea ce privește bugetul Europolului, Consider că trebuie să mă apăr aici, pe scurt. Am ținut cont de toate nevoile uh, suplimentare ale Europolului, dar faptul că în anii trecuți a primit deja resurse suplimentare și apoi ne-am dat seama că era nevoie de o corecție. Deci evaluarea autorității bugetare din anii precedenți s-a bazat pe aceste date, plus o corecție care se țină cont de nivelul inflației. Până la sfârșitul anului 2020, Europolul va avea 187 um, de posturi în plus care uh, au fost reprogramate de la începutul actualului cadru financiar multianual se justifică foarte bine această mărire a efectivului, eu nu pun sub semnul întrebării, Agenția Europolului însă a fost pe deplin sprijinită în trecut de uh, cele trei instituții implicate uh, de, uh, în procedura bugetară. Am înțeles ce a spus doamna Holmeier. Știu că nu trebuie uh, să uh, ne oprim la stadiul discuțiilor de astăzi. Vom avea ocazia să mai discutăm și în următoarele luni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Urel! Aș vrea să revin la agenție acum. Vă rog însă să dați răspunsuri precise la întrebările concrete care v-au fost adresate ca să nu fim în criză de timp. Uh, Doamna Mon, da, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări, pentru că ele reflectă interesul dumneavoastră în agenții. O parte din aceste întrebări uh, au primit deja răspunsul din partea colegului de la comisie. Emma și Aso nu au fost însă abordate, nu cunosc uh, amănuntele, așa că nu aș vrea să intru în detalii. Ce am putea face însă? Am putea cere agențiilor uh, o declarație la răspunsurile dumneavoastră, la întrebările dumneavoastră, îmi cer scuze, după care să vă trimitem răspunsurile în scris. În acest fel veți avea o declarație directă la sursă mult mai bună decât ce pot să vă ofer eu, dacă sunteți de acord. După care avem un coleg de la Frontex care ar putea să răspundă la acele aspecte pe care nu le-a acoperit colegul de la comisie. Era și acea întrebare referitoare la coeficientul de corecție, că se aplică de fapt tuturor instituțiilor, nu doar agențiilor. E un uh, aspect uh, important pentru agenții, deoarece acestea sunt distribuite, uh, sunt repartizate în 23 de state membre și cred că toate delegațiile UE se confruntă cu o problemă asemănătoare. Știm că discuțiile referitoare la coeficient nu sunt atât de line, Ehm, pentru că toate agențiile se regăsesc în aceeași eh, rubrică bugetară. Prin urmare, dacă o agenție primește resurse, acestea trebuie deduse de la bugetul altei agenții. Iată de ce discuțiile nu ar trebui să se limiteze la reducerea coeficientului de corecție pentru anumite agenții, pentru că acesta se află acolo dintr-un motiv, mai degrabă însă pentru a ne asigura că cele agenții care deocamdată au un coeficient uh, redus pot funcționa în mod corect. Nu e însă atât de clar deocamdată. Puteți primi cu toții o copie, um, un exemplar al prezentării, le lăsăm aici, uh, rămân la dispoziția dumneavoastră. În ce privește Noua agenție, Agenția pentru Muncă, după cum spuneam, e foarte nouă. Vom proceda la fel uh, cum am făcut și pentru EASO și EMA. Vă vom trimite în scris documentele relevante pe care să le puteți parcurge în ritmul dumneavoastră. Cred că e cel mai bine. Colegul de la Frontex, dacă poate să intervină, succint. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, estimați membri. După cum uh, a spus deja comisia, procesul legislativ a fost deja finalizat și ne așteptăm ca legislația să intre în vigoare în octombrie sau noiembrie 2019. Agențiile și actorii implicați lucrează asupra unui plan uh, care să permită punerea în aplicare acestui nou mandat uh, deosebit de amplu. Dacă vorbesc de agenții și de uh, actori implicați, mă refer la Frontex și la toate autoritățile din statele membre care sunt chemate să coopereze pentru a pune în aplicare acest mandat, pentru că el nu revine doar agenției, ci este un angajament comun la nivel european. Vorbați eh, de resurse, după cum știți, există o declarație de interese financiare care arată foarte clar care sunt, cum au fost alocate resursele până în 2027. Avem, eh, de asemenea, în regulamentul nostru prevăzut o, revizi, prevăzut o revizuire la jumătatea mandatului. În 2024 se eh, va realiza această revizuire. Prin urmare, dorăm să scot în evidență faptul că acești 10.000 nu vor fi 10.000 de angajați în temeiul uh, statutului funcționarului european. 3.000 vor fi funcționari, după care ceilalți 7.000 se vor alcătui practic din membrii pe termen uh, lung sau scurt, uh, detașați din uh, autoritățile naționale de paza frontierelor. După cum s-a spus, deja coeficientul de corecție care vizează Frontex, ne temem că acesta va avea repercursiuni asupra recrutării celor 3.000 de funcționari. Baza de recrutare o reprezintă Varșovia, din informațiile de care dispunem. Bineînțeles, dorim să purtăm o discuție mai structurată cu comisia dumneavoastră, dacă vom primi invitația în acest sens, vă stăm la dispoziție oricum. Mulțumesc foarte mult, doamna de Bole. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și pentru că recunoașteți importanța activității Europol. Vă mulțumim de asemenea pentru cele 178 de posturi suplimentare create pentru că trebuie să extindem centrul de contraterorism, internet, unitatea IT care combate conținutul violent publicat pe internet. La ora actuală, practic, Europolul nu mai are nimic de a face cu ce era acum 7-8 ani. Dacă va trebui să punem în aplicare propunerea comisiei, va trebui să reorganizăm prioritățile în um, acele domenii de importanță crucială pentru statele membre, de pildă platforma Percy pentru um, eliminarea conținuturilor violente. Vorbim de uh, 2000 2 milioane de euro pentru acest an și pentru anul viitor 6 milioane de euro. Dacă urmări, continuați cu această inițiativă, marja prevăzută pentru statele membre este mult redusă. Vor avea de suferit și resursele prevăzute pentru anchete, pentru a să avem nevoie de 5 milioane în fiecare an. Uh, Conform deciziei de anul trecut, se prevăd 3,5 milioane și trebuie să prevedem de, prevedem de asemenea resurse suficiente pentru parchetul european. Deocamdată nu putem anticipa volumul de muncă uh, pe care îl va gestiona. Trebuie să discutăm cu administratorii ECO, dar uh, se prevede în proiect ca Europol să pună la dispoziția parchetului european analizele neces- materialul de analiză necesar. După cum spunea doamna Holmeier, doamna raportor deja, uh, Comisia Europeană propune o reducere a personalului de 235 agenți contractori la 148 în 3 uh, ani până în 2022, așadar este o reducere foarte abruptă care va perturba semnificativ activitatea Europol. Am uh, prevăzut uh, această schemă de, port- de personal într-un acord cu, după consultări cu DigiHome, Home, pentru că și alte agenții angajează agenți contractuali care sunt prevăzuți în uh, poziții de uh, sprijin, de pildă IT și alte funcții de sprijin pentru agenție. Prin urmare, propunerea prevede trei ani Uh, dar deja mult personal ne părăsește pentru că mai ales cei din IT sunt solicitați și de alte sectoare. Avem o problemă, prin urmare, personalul pleacă și nu putem ține pasul cu ce se întâmplă, cu evoluțiile care se înregistrează în domeniul IT. Mulțumesc, domnul Cai. Mulțumesc, domnule președinte, am să răspund succint domnului Cus, care a pus o întrebare referitoare la Boeing. Aș putea să mă întind uh, și să vă explic într-o oră toate amănuntele cazului Boeing. Au, Statele Unite reprezintă principala autoritate de certificare și pentru ca această aeronavă să poată zbura în Europa, noi validăm respectiva certificare. După ce aceste avioane au fost reținute la sol în urma celor două accidente care s-au produs, am uh, colaborat îndeaproape cu Boeing și cu agenția, Euro- cu agenția americană pentru aviație pentru a certifica noile modificări aduse aeronavelor Boeing pentru că acestea să poată să-și reia serviciul. În, având în vedere că eforturile noastre de certificare se coordonează cu Statele Unite și cu alte agenții asemănătoare de pe glob, nu cred că va exista riscul de a ni se solicita plata despăgubirilor. Uh, dar să știți că există multe eh, astfel cereri înaintate față de Boeing. Însă, um, cred că în, în sarcina noastră intră ca agenție să um, trimitem aceste aeronave înapoi în serviciu doar atunci când ele îndeplinesc eh, condițiile necesare. Mulțumesc înainte de a da cuvântul doamnei Holmeier pentru a conchide două observații. În primul rând, prezentările care au fost ținute astăzi vor fi distribuite prin e-mail și în al doilea rând, având în vedere natura discuțiilor pe care le-am purtat, este foarte important să ne întâlnim cu noua comisie când se poate. Vom organiza o întâlnire, prin urmare, cât de curând cu reprezentanții noii comisii. Doamna Holmeier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi și colegi, Vă mulțumesc uh, pentru interesul dumneavoastră. Cred că agențiile au nevoie de un interes considerabil din partea noastră, deoarece agențiile de multe ori apar ca un element adiacent și nu uh, se conștientizează necesitatea existenței acestora pentru că ele se confruntă cu realitatea de zi cu zi unde apar problemele. Iată de ce este o, atât de necesară o colaborare de aproape cu agențiile. De multe ori ni s-a reproșat din partea comisiei că noi am fi cumva brațul extins al agențiilor. Întotdeauna mi s-a părut destul de amuzant uh, acest reproș, pentru că spuneam că noi ne ocupăm de agenții, de întrebările lor, după care venim și punem întrebări justificate comisiei, nu atunci mai degrabă ceva necesar ce trebuie să facă comisia noastră. Pentru că noi trebuie să ne întrebăm unde au fost alocați prea mulți bani și, pe de altă parte, trebuie să ne întrebăm acolo unde, având în vedere sarcinile alocate, atunci noi, Parlamentul, trebuie să ne întrebăm dacă există într-adevăr suficient personal și suficiente resurse financiare disponibile. Și acolo există probleme tot timpul. Uh, Vreau să le mulțumesc uh, colegilor, mai ales pentru interesul pentru Europol. E o luptă pe care o purtăm de multă vreme. Având în vedere situația acută, actuală, mai ales uh, această perioadă de apogeu a terorismului, Europolul are nevoie de 85 de agenți contractuali suplimentari, s-au creat acest, aceste posturi suplimentari, însă Comisia ar dori uh, să elimine posturile create, un, o reducere de 35% de personal. Dacă vorbim de 28 de state membre, de peste 40 de tipuri de delicte internaționale, intră criminalitatea, terorismul, abuzul sexual al copiilor, uh, probleme care depășesc adesea limitele frontierelor naționale și care presupun cooperarea a 30-40 de state care trebuie coordonate. Dacă ne gândim la această magnitudine care trebuie gestionată de o mână de oameni, nu vă mai spun care este personalul pe care îl avem disponibil în Germania. Sincer, e de multe ori se cere mult prea mult de la Europol și trebuie să venim cu o justificare. În Europa nu am reușit să rezolvăm această problemă acum și trebuie să facem, să găsim o soluție. Uh, propunerile din CFM-ul actual sunt o subfinanțare pentru Europol și nu vor face decât să uh, facă ca aceste probleme să continue și pe viitor trebuie să uh, luăm lucrurile sub lupă pentru proiectul de buget 2020 și pentru viitorul CFM, să vedem cum stau lucrurile, unde e nevoie de mai mult sau unde există sarcini atât de necesare pentru că viețile oamenilor sunt în pericol. Trebuie să ne facem treaba pentru că, în caz contrar, am putea provoca situații de risc și de pericol în statele membre. Am discutat și în trecut, de pildă, în situația Boeing, pentru că era vorba de Uh, a lăsat sau nu aeronavele să zboare. Între timp avem cele mai bune agenții recunoscute, uh, standardele europene sunt respectate uh, în materie de siguranță și asta se datorează discuțiilor intense purtate aici la comisia noastră și în alte comisii de resort. Iată de ce uh, Uh, noi urmărim atât de îndeaproape activitatea agențiilor pentru că munca lor este atât de relevantă și noi, de fapt, uh, votăm programul de lucru al agențiilor. Vă mulțumesc și aștept cu mare interes uh, colaborarea viitoare și pentru bugetul 2020. Vă mulțumesc tuturor colegilor pentru orice contribuție îmi veți oferi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și eu vreau să le mulțumesc reprezentanților agențiilor pentru contribuțiile lor și uh, ne întâlnim uh, cât mai curând. Vă mulțumesc! Putem uh, trece la punctul 9 de pe ordinea de zi pe care l-am schimbat ieri cu punctul 17. Vom discuta astăzi despre proiectele pilot și de um, măsurile pregătitoare pentru bugetul 2019 și 2020. Vreau să le remitesc membrilor că rezultatele primei runde de preevaluare a proiectelor pilot și măsuri pregătitoare au fost pregătite, la, au fost primite, am cer scuze, la începutul lunii iulie. Aș vrea să îl invit pe domnul Urel de la comisie să ne prezinte pe scurt uh, aceste măsuri și proiecte. Thank you, Chair. Um, indeed, as you mentioned, um, earlier this year... Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneați, în ac- la începutul acestui an am primit 197 de propuneri pentru uh, aceste uh, proiecte pilot și măsuri pregătitoare. Acestea au fost deja evaluate și, având în vedere acordurile interinstituționale, Comisia a furnizat Parlamentului răspunsul său pe data de 9 iulie, așadar cu mult timp înainte de întâlnirea de acum și înainte de trilogul prevăzut pentru această după amiază. Rezultatul acestei evaluări tehnice, vreau să scot în evidență acest lucru, e, a fost vorba de un exercițiu tehnic din partea Comisiei, am uh, luat aceste 197 de propuneri, 34 din ele pot fi puse în aplicare așa cum au fost ele propuse, fără nicio modificare. 38 ar putea fi puse în aplicare cu condiția unor restructurări uh, într-o anumită măsură. Îmi cer scuze, în rest, celelalte 125 de propuneri uh, rămase considerăm că acestea nu pot fi puse în aplicare sau nu ar trebui să fie puse în aplicare, fie că există deja un temei juridic sau um, obiectivele stabilitele acestor proiecte se suprapun parțial sau total cu inițiative anterioare. În mod excepțional, în acest an vom avea două runde de preevaluare. Acest lucru se datorează, bineînțeles, faptului că avem un nou parlament. Am primit cel de-al doilea blog care va fi supusă valorii noastre la începutul acestei luni din partea raportorului. Bineînțeles, calendarul e o provocare pentru noi, deoarece vine taman uh, la, în, în perioada vacanțelor, dar am luat notă de solicitarea de a primi răspunsurile până pe data de 5 septembrie și vom face tot ce ne stă în putință pentru a veni în întâmpinarea acestei solicitări și pentru a vă uh, pune la dispoziție asistența tehnică referitoare la cel de-al doilea bloc de propuneri în timp util dacă va fi nevoie, dacă nu vom fi gata la timp, vom lucra poate pe subcategorii, uh, vă vom trimite o primă subcategorie înainte de 1 septembrie, după care ce rămâne după aceea. Vom face așadar tot ce ne stă în putință pentru a ne încadra în calendar și așteptăm cu mare interes discuțiile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iurel. Dau cuvântul doamnei Holmeier, raportorul general pentru bugetul pentru 2020. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc Comisiei pentru faptul că uh, la prima rundă s-a ajuns deja la evaluare. Din câte văd, rezultatul primei runde uh, a primit, în prima rundă 34 au primit uh, A, Um, câteva au primit B și vreo 29 C. Uh, C și D uh, pentru colegii noi înseamnă că din partea comisiei um, se consideră că nu prea ar trebui aplicate aceste uh, proiecte pentru că fie sunt aplicate deja, sunt acoperite deja de anumite acte normative sau de alte proiecte sau pentru că nu corespund cadrului juridic, respectiv nu ar fi corecte să fie implicate din perspectiva achiului. Îi rog pe colegi să analizeze îndeaproape care sunt uh, dorințele lor pentru a vedea dacă sunt de acord cu evaluarea comisiei. De obicei, comisia își face treaba cu multă conștiinciozitate și multă exactitate, deci evaluarea lor uh, este una uh, foarte bună de cele mai multe ori este pentru noi o bază bună pentru decizii. Problema noastră este că ordinul de mărime um, soli, um, cuprinde deja toate fondurile pe care le avem la dispoziție. Tocmai de aceea o solicitare către comisie uh, să avem informațiile înainte de 5 septembrie. Pe 5 septembrie votăm și avem termenul pentru amendamente. Dacă vine o propunere pe 5 septembrie, colegii nu ar mai avea timp nici să reacționeze și asta ar fi dorința mea către comisie, uh, ca colegii măcar să aibă oportunitatea de a reacționa. Deci am avea nevoie de asta pe 2 septembrie, la începutul săptămânii respective, pentru a da orice fel de șansă colegilor de a putea reacționa. Um, și la și către mine ca raportor, dar și uh, noi uh, în, ca raportor și raportor din umbră să uh, decidem ce fel de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare alegem și în ce ordin de mărime. Și n-aș vrea să fac asta singură, ci împreună cu ceilalți raportori din umbră. Am vrea să venim împreună cu o propunere mm, care să fie legată și să fie sprijinită de o cât mai largă majoritate. Știu că este complicat și pentru comisie după vacanță, dar repet această solicitare uh, către comisie. Baza noastră ar fi întâi propunerile care au primit uh, evaluarea A și B, dar vă rog pe toți să verificați și eventual să-mi transmiteți și mie în cazul în care există alte dorințe. Am putea să ne întâlnim la începutul lui septembrie pentru a putea parcurge acest subiect. În 2019 am avut 75 de proiecte pilot noi sau prelungite, 50 proiecte pilot și 25 uh, de acțiuni pregătitoare și în acest an avem un ordin de mărime similar. Asta înseamnă că la începutul lunii septembrie ne așteaptă deja o treabă uh, interesantă de a face o listă rezonabilă pe care să o uh, uh, susțină o cât mai mare majoritate a Parlamentului ca bază pentru negocierile cu Consiliul. Thank you very much. Is there anybody... Mulțumesc. Dorește cineva să reacționeze? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc uh, Rupert Lowe, sunt din partea partidului Brexit și sunt un uh, din Regatul Unit și uh, fac parte din această comisie. Un, un, uh, Comentariul de ordin general. Mă îngrijorează direcția în care merge Europa și mă îngrijorează faptul că vorbim despre distribuția planificată centralizată a unor mari sume de bani, cam în același fel cum Uniunea Sovietică distribuia fonduri de la centru și s-a prăbușit până la urmă. Din punctul meu de vedere, în contextul acordului de uh, retragere, mă tem, mă uh, îngrijorează Um, sumele, pasivele de vreo 200 de milioane, mă tem că nu putem aici să controlăm în mod adecvat cum sunt cheltuiți banii contribuabililor. Mă îngrijorează asta. Am ascultat în această dimineață sume enorme, cum au, cum au fost distribuite sume enorme și nu am senzația că putem controla aceste sume. Asta duce la corupție, la distorsiuni și nu poate fi o cale înainte pentru această comisie sau pentru Europa domnule Zonca. Mulțumesc, domnule președinte. Perspectiva mea este oarecum diferită. Eu cred că proiectele pilot sunt o oportunitate pentru Uniunea Europeană, pentru că e vorba de inițiative care vin de jos. Este practic o deschidere de care dă dovada Uniunea Europeană, tocmai prin aceste proiecte pilot. Mă bucur că ele vor fi numeroase și mă interesează mai ales această a doua serie ce urmează, pentru că sunt prevăzute proiecte foarte interesante. Aș vrea să nu existe o distinție între uh, proiectele din prima serie și cele din a doua serie. Cred că ar trebui să facem o ierarhizare în funcție de priorități sau în funcție de uh, Uh, obiectivele acestor proiecte pilot. Nu trebuie să ținem cont numai de când au fost ele uh, prezentate și de fondurile alocate. Așa aș vrea să abordăm selecția acestor proiecte. Mulțumesc! Mai există comentarii sau întrebări? Dacă nu, am să-i dau din nou cuvântul raportoarei pentru concluzii. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt de acord uh, cu cele spuse de antevorbitorul meu pentru că Tocmai aceste inițiative, aceste proiecte pilot uh, sunt inițiative de jos. Vin de la regiuni sau sunt propuse de deputați aleși în mod democratic. Deci nu sunt uh, o, ceva ce este impus de la nivel central. Am avut multe proiecte pilot care, da, poate apoi au fost preluate la nivel central pentru că au fost inițiative foarte bune. Și în al doilea rând, cum, sunt, cum am onoarea să fiu președinta Comisiei de Control Bugetar, aș vrea să vă spun că acest buget este uh, controlat, dar nu la com- Comisia de Buget, ci la Comisia de Control Bugetar. Uh, avem deci o întreagă comisie uh, pentru asta și ar trebui să vă uitați la munca colegilor din Comisia de Control Bugetar pentru că fac o treabă foarte bună în a controla acest buget. Acum, în ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, noi împreună trebuie să decidem pe care le alegem pentru septembrie și trebuie să facem asta într-un mod constructiv, în comun și, bineînțeles, contează calitatea proiectelor și Comisia a pus accentul pe asta. Calitatea, calitatea proiectelor trebuie să fie la înălțime pentru că, dacă nu, ele nu vor putea fi uh, nici puse în aplicare și cu siguranță nu vor deveni linii bugetare. Le mulțumesc uh, foarte mult colegilor și aștept uh, propunerile și comentariile lor. Mulțumesc foarte mult. Da, vă rog. Doream să spun că sprijin solicitarea doamnei raportor de a avea evaluarea Comisiei Europene cât se poate de repede, astfel încât uh, să putem să discutăm rezultatele acestei evaluări. De asemenea, ar vrea să subliniez relevanța acestor proiecte, nu numai pentru că ele vin de jos, cum s-a spus, de la guverne, dar și de la uh, asociații de oameni de știință, de exemplu, sunt importante pentru că sunt proiecte pilot. Aș sublinia elementul pilot, deci experimentale. Uh, sunt proiecte, de exemplu, privind big data și cum uh, se poate îmbunătăți eficiența administrației publice în a analiza aceste date. Sunt multe proiecte privind schimbările climatice. Deci uh, sprijin faptul că se alocă finanțare în mod foarte transparent pentru pro proiecte de uh, Uh, cercetare și proiecte pilot importante pentru cetățenii noștri și pentru viitorul Uniunii Europene. Și, bineînțeles, transparența și tragerea la răspundere sunt esențiale. Uneori există și problema inversă. Prea multă birocrație. Mi se pare foarte important ca la începutul lunii septembrie, dacă e posibil, să avem evaluările din partea Comisiei Europene. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Winzic. Ähm, Mulțumesc. Nimic nu este mai constant decât schimbarea și cred că proiectele, mai ales din regiuni, sunt foarte importante și pot fi un model. Cred că toată lumea se gândește la eventuale abuzuri în utilizarea fondurilor, se gândește la corupție. Am auzit uh, deja despre faptul că există o comisie de control bugetar în acest sens, însă aș vrea să uh, fac o sugestie uh, să analizăm uh, funcția OLAF mai îndeaproape. Mulțumesc, domnule Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost absent, deci nu știu în ceea ce privește conținutul ce s-a discutat, însă în ceea ce privește mecanismul. Această metodologie este prevăzută pentru a evita risipa de bani în viitor. Însă, un apel către Comisia Europeană. Adesea, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare sunt pregătite împreună cu uh, cei de la Comisie și Comisia următoare dă o evaluare negativă. Deci suntem puțin uh, pierduți. Cunoașteți mecanismul apelul către noastră. Vă rog să verificați dacă s-a pregătit cu sprijin, sau pregătit cu sprijinul comisiei sau nu. Pot să vă dau exemple dacă e nevoie. Mulțumesc. Aș vrea să amintesc tuturor că uh, Departamentul de Politici uh, va aferent va analiza asta mai îndeaproape, astfel încât să avem un cadru pentru a judeca ce se întâmplă și unde merg banii. Mulțumesc! Cu aceasta încheiem reuniunea noastră de astăzi, ceea ce uh, mă face să ajung la ultimul lucru pe care doream să vi-l uh, spun. Cred că uh, vă urez vacanță plăcută, mult uh, soare. Propun de asemenea să începem cu reuniunea coordonatorilor imediat după această uh, reuniune. Cred că mi este cel mai eficient.